atunci când este vorba de apărarea democrației și libertății în toate țările și, desigur, și în Turcia. În cadrul uh, în, uh, întâlnirii uh, UE Tunisia, o delegație tunisiană prezidată de domnul Mohamed Fadel Ben Omran face o vizită la Parlamentul European. Îi salut uh, călduros uh, și uh, țin să subliniez importanța pe care o acordăm acestei vizite. Trecem acum la vot. Mai întâi, uh, situația actuală